nu, atunci uh, validitatea acestui mandat este confirmată. S-au, uh, adoptat uh, texte corigendum um, care sunt valabile conform regulii 216.4 atâta timp cât nu există timp de 24 de ore obiecții din partea unui grup politic sau a cel puțin 40 de membri. Textele le